depuse șase amendamente. Uh, cu aceasta închez uh, dezbaterea și imediat uh, urmarea acestei dezbateri va avea loc și votul. Următoarea noastră dezbatere este pe tema persecutării musulmanilor roinia din Birmania. Mai întâi dau cuvântul domnului Charles Tannock, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Birma a, a uimit lumea în ultimii doi ani, îndreptându-se către o mai mare democrație și deschidere. Însă, această evoluție nu trebuie să ne atragă atenția de la situația musulmanilor Rohingya, care de sute de ani trebuie, trăiesc acolo și totuși suferă de discriminare și sunt supuși unor violențe crâncene în ultimii ani. Se numără printre cetățenii cei mai săraci și mai marginalizați dintre cele 48 de milioane de cetățeni și mulți încearcă să fugă. Există 300 de mii de refugiați Rohingya care trăiesc în Bangladesh, o țară săracă și care nu poate face fața acestui influx, nu le poate oferi asistență. Totuși fac eforturi, granița rămâne deschisă și nu are puncte oficiale de trecere în zona de junglă. Grupul nostru uh, apreciază eforturile guvernului pentru a pune capăt violențelor, dar autoritățile din Rangun trebuie acum să treacă de la cuvinte la acțiune, ceea ce înseamnă pe termen lung construirea unei societăți inclusive bazate pe ordinea de drept și egalitate pentru toți cetățenii. Nu este pentru prima dată când am discutat uh, soarta musulmanilor din uh, Burma, Rohingya, dar sper să fie ultima. Mulțumesc, urmează acum domnul Repro, timp de un minut minut. Puhemies, toukokuussa tapahtuneen väli... Mulțumesc, domnule președinte. După incidentele din luna mai, au uh, mai apărut uh, și altele, uh, anume între majoritatea budistă și minoritatea musulmană Rohingya. Domnul Sen a ajuns la putere în 2011 Eh, cu competențe sporite eh, au fost eliberați într-adevăr foarte mulți eh, deținuți, dar apar tot mai mult tot mai multe cazuri de deces în rândul minorității. Deci trebuie să existe un mesaj politic din partea conducerii Birmaniei conform cărea nu există o urmărire, o persecutare țintită a acestei minorități, indiferent cu sub ce motiv. Deci nu este o rugăminte noastră, ci vreau să vă spun că uh, Birmania are niște obligații în temeiul dreptului internațional. Mulțumesc. Urmează doamna Vergea, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din 2011, autoritățile din Birmania au dat dovadă deoarece deschidere, uh, însă lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. De fapt, violențele din regiunea ACA și represiunile sunt uh, uh, insuportabile. Ele arată încă o dată situația minorității Rohingya, una dintre cele mai persecutate pe planeta noastră, conform ONU. Pe, 20, pe 12 iulie, președintele însuși a a spus și a îndrăznit să spună că cea mai bună soluție ar fi expulzarea acestei minorități. Autoritățile de la Dhaka au expulzat și reprezentanța ONG-urilor umanitare. Human Rights Watch a spus următoarele. Care ar fi fost uh, reacția comunității internaționale înainte de așa zisele schimbări? Lumea pare să fie uh, orbită de uh, profiturile comerciale, iar abuzurile continuă. Fără comentarii. Mulțumesc. Mulțumesc următorul vorbitor este doamna Esaia. Un minut. Domnule președinte, doamnă comisar, minoritatea Rohingya uh, are un statut care, pe măsură ce trece timpul, se înrăutățește a început acest proces încă de la începutul verii anului acesta, când uh, a avut loc un presupus caz de viol, dar între timp s-a ajuns la cazul de omor și uh, atacurile uh, împotriva musulmanilor sunt tot mai tensionate. Conflictul este unul mai vechi, cei drept. Dar după după încheierea regimului eh, militar, eh, situația acestei, acestui grup etnic nu s-a eh, îmbunătățit. Din potrivă, riscăm să se ajungă la extinderea unui, unei persecutări de tip genocid. Pe de altă parte, eh, comunitatea statelor, internațională a statelor nu are competențe să eh, se amestece în mod direct, însă să nu pierdem eh, această situație din vedere. Vă rog frumos. Mulțumesc, doamna Lochpilor, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Guvernul Birmaniei a început și s-a angajat pe o cale semnificativă de deschidere a eliberat practic aproape toți uh, deținuții politici și a uh, dus uh, negocieri de armistițiu cu toate grupurile etnice din această țară. Cu atât mai înspăimătător este faptul că în cazul minorității Rohingya crește violența și cu, te, crește tensiunea și că s-a ajuns deja la, la cazuri de uh, ucidere. Uh, am discutat uh, deja această situație în uh, cursul lunii iunie și o reflectăm și aici în rezoluția noastră. Pe de o parte, cei responsabili de aceste neliniști uh, sunt, trebuie trași la răspundere. Pe de altă parte, trebuie să învățăm și noi consecințe din această situație. Iar guvernul birmanez trebuie să găsească voința politică de a identifica soluțiile care uh, permit ieșirea din această situație. Este esențial ca minorității Rohingya să îi se ofere uh, statutul de cetățenie deci membrul acestor etnii se, îi se ofere cetățenia. Pentru că cetățenia este acea calitate uh, care permite unui, unui individ să trăiască cu drepturi și obligații egale cu ale celorlalți cetățeni într-un stat. Și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să stea la dispoziția Birmanei cu uh, vorba, dar și cu fapta în această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune domnule președinte, doamna Hall, acum și acum un minut strict. Domnule președinte, încă mai există provocări pe termen lung în Burma, în ciuda, în ciuda faptului că ă, uh, 2011 a fost un an al evoluțiilor politice neașteptate, dar e prea devreme să ne culcăm pe oreche, mai ales în ceea ce privește musulmanii din Rohingya și budiștii din Rakhine. Președintele Burmei n-ar trebui să aleagă când dorește să respecte drepturile omului Acum 20 de ani am fost confruntați cu coșmarul uh, din Iugoslavia. Faptul că Burma se află la o mare distanță în Asia nu e o scuză să ignorăm o, o situație similară la nivelul um, etniilor din Burma majoritatea cetățenilor din Rohingya sunt musulmani și trebuie sprijiniți pentru a transmite lumii islamice mesajul că Uniunea Europeană uh, este consistentă în acțiunile sale. O propunere de reinstaurare a preferințelor comerciale față de Burma va fi formulată în curând în Parlament și sper că vom folosi ocazia pentru a sublinia că toți oamenii din Burma au dreptul la drepturi um, complete în ceea ce privește apartenența etnică și religioasă. Uh, Mulțumesc și acum, în numele PPE, domnul Ceabașogor, timp de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. E drept că guvernul eh, birmanez a, a luat măsuri încurajatoare de instalare și consolidare a democrației în ultimul timp, se vede că discriminarea unei singure etnii poate pune sub semnul întrebării uh, autenticitatea acestor demersuri de democratizare. Tocmai de aceea cred că avizul Parlamentului de astăzi este foarte important pentru că este un semn foarte clar către guvernul birmanez. Urmărim îndeaproape evoluția situației și, nu, eh, și considerăm inacceptabilă persecutarea inclusiv a unui singur individ. Este important ca instituțiile democratice să poată prinde viața acolo și Uniunea Europeană nu are alt interes decât uh, democratizarea uh, Burmei. Acest lucru însă nu poate fi considerat uh, real câtă vreme există discriminări de acest gen. Trebuie să tragem o linie clară între între ceea ce este așteptarea noastră față de acest stat și ceea ce se întâmplă de fapt în această țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Gheriner de Udner. Mulțumesc, domnule președinte. Violarea unei tinere budiste din această țară a dus la un val de violențe între cele două comunități, iar aceste violențe au uh, determinat președintele Birmaniei să decreteze o stare de urgență în toată țara. Trebuie spus că forțele de ordine fie ignorau ce se petrece, fie nu interveneau așa cum trebuie. În toată țara Uh, foarte, foarte multe persoane și-au pierdut viața. Uh, în această țară, tensiunile interetnice sunt din ce în ce mai vizibile. Consider că guvernul trebuie să-și respecte obligațiile care îi, veni, îi revin, mai ales garantarea pentru uh, populație uh, a dreptului la viață de asemenea să permită acțiunea ONG-urilor umanitare. De asemenea, trebuie să ajutăm democratizarea acestei țări, dar și sancțiuni dacă este cazul. Opoziția uh, grupului liberal va fi exprimată de doamna Hatemaki. Domnule președinte, uh, musulmanii Rohingya se numără printre minoritățile cele mai persecutate din toată lumea. Situația drepturilor omului s-a ameliorat, e drept, în Birmania, dar situația acestei minorități este în continuă uh, descreștere, respectiv uh, devine din ce în ce mai dramatică. Sigur, doamna Aung San Suu Kyi uh, uh, este o personalitate care și-a câștigat libertatea, dar uh, mă miră că în acest caz al persecutării minorităților în India, ea tace. Ar trebui să presupunem că este totuși o femeie cu, autoritatea, cu o autoritate suficient de mare pentru a se putea pronunța și articula în această criză. Aung San Suu Kyi, care totuși este a Premiului Nobel pentru Pace, ar putea să își exprime poziția, să își ridice vocea în acest uh, conflict. Mulțumesc. Numele ECR, acum domnul Bielan. Panie președinte, wprawdzie rząd Birmy podjął... Domnule președinte, vă mulțumesc. S-au făcut uh, eforturi în Burma pentru a extinde libertățile democratice prin eliberarea prizonierilor politici, dar totuși sunt comise și acte care contravin respectarii drepturilor omului. Și ceea ce se întâmplă cu minoritatea Rohingya este un exemplu în acest sens această minoritate trebuie să își aibă drepturile recunoscute, nu să fie apatrizi sau refugiați. De aceea se ajunge la astfel de mișcări în această țară. Ultima a dus la o criză care s-a extins în întreaga regiune. Prin urmare, este esențial să se facă o anchetă independentă privind utilizarea violenței și să se facă eforturi pentru reconcilierea pacifistă în țară și reinstaurarea democrației în țară. De asemenea, trebuie să uh, se oprească aceste arestări arbitrare ale musulmanilor Rohingya. Sper că autoritățile din această țară vor accepta să colaboreze cu ONU revizuirea drepturilor privind naționalitatea reprezintă un pas politic important pe care autoritățile din Burma ar trebui să-l facă. De asemenea, trebuie să abordăm aspectul libertății presei. Jurnalistii sunt totuși controlați de uh, guvern și doar 1% din cetățenii are acces la internet. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Sonic are cuvântul tot timpul în minut. Mulțumesc, domnule președinte. Încălcarea drepturilor omului în Birmania revine pe agenda organizațiilor internaționale și în actualitate ă, părțile aflate în conflict continuă violențele și uh, pentru a deturna atenția de la aceste tulburări, uh, se spune că nu vizează numai această țară. Populația musulmană locuiește în uh, nordul statului Araka. Ei sunt foarte numeroși, 300.000 de persoane, însă nu au niciun fel de statut în ochii autorităților birmane. De multe ori ei se refugiază în Bangladesh, în această țară îi respinge și atunci trăiesc într-un fel de no man's land, la granița dintre cele două țări. E vorba de uh, o populație care suferă și din cauza un fel de șantaj. Sunt deposedați de proprietății, de, de terenuri și sunt obligați să lucreze în tabere militare. Toate acestea sunt încălcări flagrante ale drepturilor umane elementare ale acestor uh, oameni

Mulțumesc, domnule președinte. În mod evident, evenimentele sunt șocante. Violențele la care sunt supuși musulmanii din Rohingya în uh, ultimele săptămâni uh, au stâlnit reacția întregii luni. Însă nu a existat reacție dintr-un loc, lucru care m-a uimit. Persoana în care am investit atât de mult, în care ne-am uh, investit uh, încrederea și valorile Aung San Suu Kyi, uh, care și-a avut imaginea pe clădirea Parlamentului din Bruxelles, iată că nu scoate nici un cuvânt Totuși sunt oamenii ei, au fost rămutați, au fost uciși, violați, torturați și uh, iată că nu primim nimic de la tine, Aung San Suu Kyi, decât tăcere. Uh, vrem uh, să se oprească această violență rapid, vrem acces pentru asistența umanitară, vrem reabilitarea persoanelor, restituirea proprietății proprietăților lor și trebuie uh, să protejăm oamenii din Rohingya. Președintele Sein trebuie să primească clar acest mesaj, să le ofere naționalitate și să le apere drepturile omului. Mulțumesc. Acum urmează procedura intervențiilor spontane. Domnul Smeolan, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Recentele ciocniri între muslimi, musulmani și budiști în Birmania nu sunt uh, rezultatul unui act izolat, ci e vorba de insistența guvernului uh, și eșecul guvernului de, în ceea ce privește rezolvarea problemelor internet, interetnice. Acest, este vorba de o, de o comunitate discriminată, deplasată, persecutată. Pentru a găsi o soluție viabilă la acest conflict, Autoritățile trebuie să asigure stabilitatea în această regiune și un tratament egal al minorității Rohingya și a să-ți facă eforturi pentru reconciliare. Trebuie să recunoască acest grup ca un grup indigen și asta ar fi un uh, început pentru un dialog autentic. Societatea poate fi judecată în funcție de cum își tratează minoritățile. Birmania poate să ajungă să uh, fie o societate într-adevăr deschisă dacă își va respecta minoritățile. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Romeva Iruelda. Domnule președinte, vreau să îi sprijin pe colegii mei, inclusiv pe colega Lochbiller. Nici guvernul, nici opoziția nu au adoptat o poziție clară publică pentru a apăra victimele. Astfel, trebuie să ne exprimăm aprecierea pentru cetățenii din Burma care uh, sprijină minoritatea musulmană și societatea pluralistă. Este esențial ca autoritățile din Burma să oprească arestările arbitrare ale musulmanilor Rohingya și să furnizeze informații cu privire la localizarea sutelor de oameni care au fost uh, arestați în tot acest interval și de asemenea eliberarea celor care au fost arestați arbitrar. De asemenea, este important ca guvernul din Burna să ofere agențiilor ONU și organizațiilor non-guvernamentale acces liber în toate zonele și să ofere acces nerestricționat celor care aduc asistență umanitară populației. Mulțumesc, dragi colegi. Acum, în numele Comisiei Europene, doamna Vasiliu are cuvântul. Domnule președinte, onorabili membri, violențele care au izbucnit în luna mai între comunitățile de musulmani și budiști sunt într-adevăr tragice, au dus la pierderea de vieți, la daune economice, la distrugerea de clădiri, inclusiv școli și uh, locuri de cult și 100 de mii de persoane au fost deplasate. Cu atât mai dezamăgitoare aceste fapte, cu, atât mai mult cu cât am văzut uh, că tranziția în această țară a fost una remarcabilă și pașnică. Se pare însă că prejudecățile sunt uh, greu de uh, rupt din rădăcină și ele se referă și la trecutul colonial. Mulți ani de zile Uniunea Europeană a susținut această comunitate fără uh, stat apatridă. Începând din 2007, ECO a cheltuit aproximativ 24 de milioane de euro pentru aceste acțiuni. Con în concluziile Consiliului din luna aprilie, miniștrii de externe au cerut Birmaniei să clarifice statutul acestei minorități și să îmbunătățească uh, viața ei. În numele înaltei reprezentante, salut deci voința guvernului de a asculta temerile exprimate de comunitatea internațională, așa cum a fost exprimată uh, de miniștri și de diplomați uh, în Birmania. Uniunea Europeană invită diplomații internaționale și, și factorii de decizie din această țară în Myanmar pentru o discuție la înalt nivel. Guvernul trebuie într-adevăr să poată să acționeze ca, uh, pentru că e vorba de treburi interne. Pe de altă parte, uh, noi urmărim cu multă atenție această evoluție pentru că e vorba de valori în contactele cu guvernul înalt reprezentată a transmis mai multe mesaje. În primul rând, așteptăm ca Birmania, Myanmar să respecte standardele internaționale în materie de cetățenie, de drepturile deținuților și drepturile omului în general. Apoi, accesul umanitar trebuie să poată să fie îmbunătățit în continuare, mai ales în regiunile unde locuiește această comunitate, acolo nu, unde nu mai pot avea loc intervenții din cauza violențelor. 60.000 de persoane aproximativ încă locuiesc în uh, tabere uh, improvizate. Uniunea Europeană, așa cum am spus, este gata și dornică să îi ajute pe toți cei care suferă din cauza acestor violențe. Guvernul trebuie să permită vizite oficiale din partea comunității internaționale, inclusiv din partea Uniunii Europene în acest stat. Dar este invitată mai cu seamă să stabilească adevărul și să ajute această comunitate. În orice caz, s-au făcut lucruri, dar trebuie să fie făcute și mai multe. De exemplu, să permită mai mare acces mediilor internaționale în această regiune. Bineînțeles că soluția trebuie să vină din Birmania, din această țară. Comunitățile trebuie să învețe să coexiste în mod pașnic. Președintele a stabilit o comisie independentă de investigație care are ca mandat să propună Uh, măsuri pe termen mediu și lung. Este un pas binevenit în direcția cea bună. Ea va produce un raport până la sfârșitul acestui an, în noiembrie mai bine zis, și sperăm că acest raport va fi dat publicității. Comunitățile nu trebuie să fie separate, izolate una de celălalt. Trebuie să existe o soluție care să permită o integrare a acestor uh, comunități în regiunea respectivă, în statul respectiv. Guvernul trebuie să promoveze dialogul și să construiască punți uh, între cele două uh, comunități pentru a propăși identitatea acestei țări. În sfârșit, S-au exprimat temeri legate de regiunea de la granița cu Bangladeshul și de taberele de refugiați de acolo. Noi suntem îngrijorați și urmărim cu atenție această situație care trebuie cumva să-și găsească o rezolvare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem șase moțiuni de rezoluție care au fost uh, prezentate pentru sfârșitul dezbaterii pe care o închei acum și vom avea în curând și voturile. Următorul punct de pe ordinea de zi este